Primul punct de pe ordinea de zi se referă la mm, încălcarea drepturilor omului. Dezbaterea durează o oră, conform articolului 122 al regulamentului de procedură. Iar primul punct se referă la Pakistan și la cazurile noi